Um, Doamnelor și domnilor, bine ați venit la cea de-a doua reuniune comună IMCO-ITRE, pe care cu onoare o voi coprezida împreună cu domnul președinte Buzek avem de discutat un raport din proprie inițiativă cu titlul către un uh, act privind piața unică digitală. Presupunem că ordinea de zi este adoptată. Da. Atunci, rapid, am să fac câteva anunțuri din partea președintei. Uh, avem uh, transmisie live pe internet a reuniunii și avem toate limbile uh, în regimul de interpretare, cu excepția uh, Maltezei, Slovacei și uh, Slovenei, pardon. Are working on this. Since our last meeting, one de la reuniunea precedentă s-au transmis 1287 de amendamente pentru acest raport, ceea ce reflectă interesul major în acest subiect al tuturor, al celor din Europa și de dincolo de ea. Mulțumesc și felicitări co-raportorilor, domn, uh, domnul Calas și doamna Gebhardt. Am văzut primele versiuni de compromisuri și știu că se lucrează foarte mult pentru a se încerca să se ajungă la un acord. Raportul se va discuta și uh, adopta în reuniune comună a celor două comisii, care sunt uh, întotdeauna, uh, reuniunile comune sunt întotdeauna prezidate de ambii președinți. Aștept cu nerăbdare această dezbatere și eu am să prezidez prima rundă de dezbatere și domnul Buzek va prelua runda a doua. Vă rog ca dacă doriți să interveniți, să semnalați acest lucru cât mai curând, astfel încât secretariatul să încerce, deci să vă asigurați că v-a văzut secretariatul că v-ați ridicat cartonașul sau să stați cu cartonașul ridicat până în momentul în care vă vede cineva de la prezidiu. Și noi vom încerca să dăm cuvântul uh, cât mai echilibrat între cele două comisii ca să nu se intervină în bloc uh, din aceeași comisie. Deci să putem să avem un dialog. Uh, comisiile implicate în acest aviz, emplă, cultură și libe. Am să rog pe domnul Buzec să facă o prezentare de introducere din partea sa și după aceea pornim dezbaterea. Domnul președinte Buzet, mulțumesc uh, Vicky, nu am nimic de adăugat, în afară de faptul că raportorii noștri și raportorii din umbră uh, Uh, nu trebuie neapărat să se înscrie la cuvânt, pentru că este clar că ei vor fi primii care să aibă posibilitatea să vorbească. Mulțumesc că ați venit și cred că dăm un exemplu de optimă cooperare între comisii uh, și de bună comunicare, că tot ne ocupăm de comunicații și de Uniunea Digitală e normal să fie implicate cel puțin două comisii, dacă nu mai mult, 4, 5, 6 și bine să creăm astfel de cooperări între comisii și să cooperăm și cu comisia, mai ales că și ei lucrează pe acest uh, principiu al clusterelor. Așa că vrem și noi să creăm ceva asemănător în Parlamentul European, să avem uh, ceva care seamănă cu noul format al Comisiei Europene. Mulțumesc. Să menționez faptul că tocmai am avut o întrunire cu uh, președintele și membrii uh, Comisiei Libe și ne gândim să avem o audiere comună pe problema geoblocajului, uh, geoblocking. Cine dorește să intervină primul dintre raportori, uh, domnul Calas sau doamna Gebhardt? Doamna Calas, mulțumesc pentru introducere. N-am să repet uh, cât de multe amendamente am primit, este un număr enorm de amendamente. Mulțumesc colegilor care și-au arătat interesul în acest subiect foarte important. Cred că este foarte important ce are de spus Parlamentul prin acest raport pentru că astfel structurăm punerea în aplicare a ă, strategiei privind piața unică digitală. De aceea și facem eforturi foarte mari să respectăm termenele și să putem influența în continuare întregul proces pe care îl gestionează Comisia. Sigur că încercăm să integrăm cât mai multe amendamente posibil în textul nostru, să ținem cont de cât mai multe priorități, dar în același timp încercăm să Uh, nu pierdem uh, concentrarea pe anumite chestiuni în raport și să nu facem din, uh, din raport un adevărat pom de Crăciun. Sunt multe chestiuni care pot fi menționate în legătură cu acest raport și în raport, dar pentru a avea o direcție clară în ceea ce privește uh, cei trei piloni ale stra- ai strategiei privind piața unică digitală, uh, accentuăm ideea că strategia uh, trebuie să se reflecte în structura raportului și având în vedere că este un proces în continuă desfășurare, uh, vom mai adăuga aliniatele necesare. De asemenea, investițiile în uh, securitatea cibernetică, securitatea cibernetică fiind unul dintre subiectele foarte importante de discutat și uh, câteva chestiuni legate de telecomunicațiile mobile. Trebuie asigurat cadrul de reglementare care să stimuleze investițiile private și mă bucur că multe grupuri sprijină această idee, faptul că avem nevoie de uh, Uh, competitivitate în cazul investițiilor. Realitatea este că marile companii încă se concentrează pe uh, investiții la nivel național, nu paneuropean. Și acest lucru poate avea un impact asupra competitivității și consumatorilor. Și la același subiect înțeleg că ideea de a consolida rolul de uh, rolul uh, unui organism de reglementare european nu este o idee privită întotdeauna pozitiv. Nu este vorba doar de a exista organisme de reglementare, ci de a avea privirea de ansamblu asupra pieței. Sunt aspecte care privesc întreaga piață europeană și atunci trebuie să existe o instanță, un organism care să uh, supravegheze această piață. În ceea ce privește transformarea digitală a industriei, cred că și acest punct este foarte important pentru ITER și mă bucur că mulți dintre colegi uh, sprijină apelul Comisiei de a se stabili un plan pentru sprijinirea digitalizării în industrie În ceea ce privește principiul once only, o singură dată, înregistrarea datelor o singură dată la administrațiile publice, mulți colegi sprijină acest principiu și este important ca Europa să fie lider în ceea ce privește serviciile de e-government. Este un lucru foarte important și acesta. Sunt unele amendamente care sprijină și sugestiile legate de inovarea ecosistemelor și ecoclusterelor. Dar un lucru pe care trebuie să-l ținem minte este că multe idei inovatoare vin de la micile întreprinderi și de la întreprinderile nou fondate. În ceea ce privește datele, big data și uh, tehnologii de felul acesta, Uh, micile companii nor să investească în ele dacă nu pot crede în uh, eficiența lor. Deci trebuie să transmitem un mesaj pozitiv în acest sens. Iar în privința platformelor, ne bucurăm că multe dintre amendamente merg de fapt în aceeași direcție, subliniind diversitatea platformelor, pentru că diversitatea platformelor de fapt creează economia digitală și one size fits all, abordarea unică, nu va funcționa. Uh, deja se aplică, uh, sunt uh, reglementări legislative care se aplică acestor platforme, de exemplu cele care țin de protecția datelor. Eu cred că amendamentele care se concentrează, în schimb, pe platforma în sine, pe serviciile oferite de platformă, Uh, sunt amendamente binevenite pentru că altfel uh, nu se definește bine problema la care ne referim. Și de la platforme e foarte bine să trecem la uh, economia de partajare, sharing economy. și să spunem că este nevoie să se sprijine inovația. Unele dintre amendamente chiar subliniază impactul uh, economiei uh, partajate în acest domeniu și cred că este un punct crucial, poate un element uh, care ne sperie puțin în același timp, faptul că consumatorii au mai multă încredere uh, unii în alții, mai mult decât niciodată, deci se încred în review-urile publicate pe internet. și sunt uh, soluții de uh, sunt instrumente de soluționare a litigiilor Și toate aceste elemente sunt foarte importante pentru uh, alegerile pe care le fac consumatorii. Nu am decât șapte minute la dispoziție, deci n-am să pot să mă refer la alte aspecte, la alte amendamente, dar acestea sunt chestiunile pe care am vrut să le punctez în mod special și salutăm efortul pe care îl fac uh, raportorii din umbră și așteptăm cu nerăbdare să cooperăm în continuare cu dumneavoastră. Să știți că o să pornesc uh, cronometru, spune doamna președinte doamnă Gebhardt, mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc tuturor colegilor care ne-au transmis amendamente. Uh, sunt uh, o aceste amendamente sunt o îmbogățire a textului și arată o diversitate foarte mare de subiecte care uh, se leagă de evoluțiile digitale și de la început ne-a fost clar că nu o să putem să acoperim toate subiectele, pentru că în raport este prea puțin loc. De aceea nu vom avea de ales și vom uh, prelungi, vom, vom uh, lungi puțin textul, iar noi, Parlamentul European, uh, și pun mare preț pe acest lucru, trebuie să uh, oferim o privire de ansamblu și să arătăm clar unde sunt acele puncte uh, pe care Comisia, de exemplu, Comisia Europeană nu le-a luat în calcul. Și, și acolo este mult de lucru. De aceea nu vreau de la bun început să ne restrângem la un anumit număr de rânduri sau uh, să restrângem într-un fel uh, volumul raportului și multele amendamente pe care le-am primit arată că este nevoie de un raport amplu. În general, ceea ce este pozitiv uh, este faptul că um, avem o linie clară a raportului, faptul că avem nevoie de o abordare pozitivă față de lumea digitală uh, și trebuie să profităm de pe urma acestor uh, evoluții, inovații, de pe urma creativității, de pe urma uh, noilor companii care uh, vin cu noutăți. Sunt toate acestea sunt oportunități pe care ni le oferă piața digitală și de care trebuie să profităm și unul dintre subiectele care uh, se regăsește în aviz este, de exemplu, neutralitatea internetului. S-a referit și doamna Calas la acest lucru. Iar în ceea ce privește protecția datelor și alte chestiuni, este clar că și acolo trebuie să facem pași înainte și în a doua parte a intervenției mele de astăzi trebuie să spun că sunt unele domenii unde mai trebuie să dezbatem, unde între fracțiuni și chiar și între doamna Calas și mine există divergențe, de exemplu comunicațiile, unde avem opinii diferite. Și același lucru se leagă și de domeniul e-government, unde eu am observat că în Parlament uh, este nevoie de dezbateri în continuare să vedem ce se poate accepta, ce nu se poate accepta și acestea sunt subiecte pe care va trebui să le mai analizăm. Pentru că există opinii diferite și va trebui să le să elaborăm pe marginea lor. Și în același timp să vedem uh, și care este abordarea pe care trebuie să o avem în ceea ce privește directiva servicii. Pentru că, la urma urmei, trebuie să avem în vedere punerea în aplicare a uh, acestor, uh, mă, acestor măsuri la nivelul statelor membre. Uh, și să ținem cont de faptul că noile reglementări vor trebui să se îmbine cu mm, dreptul deja existent. Dezvoltările economice și ă, tot ce vrem să reglementăm în ceea ce privește discriminarea trebuie să țină cont și de directiva privind concurența și alte reglementări. Deci toate aceste chestiuni trebuie avute în vedere în dezbaterea pe care o ducem aici între noi. Și ajungem și la subiectul platformelor. Aici este un punct unde sunt de acord cu doamna Calas și anume sunt diverse forme de platforme. Nu avem uh, o definiție unică a platformelor. Pot fi uh, abordări foarte diferite pe aceste platforme care oferă diverse servicii. Uh, unele sunt simple motoare de căutare sau cum e Google sau alte tipuri, deci sunt, pot fi foarte diferite. Și și pe ele trebuie să le luăm în discuție și să ne gândim foarte clar cum putem să avansăm pe fiecare domeniu în parte. Și un punct care cred eu că trebuie neapărat uh, detaliat în raportul nostru pentru că lipsește cu totul din propunerea Comisiei Europene și anume evaluările de impact în ceea ce privește efectele la nivel social, la nivel economic, impactul asupra întregii societăți de altfel. Pentru că altfel nu putem să oferim nimic în Uniunea Europeană dacă privim strict doar aspectele economice. Pentru a avea măsuri de succes, trebuie să implicăm cetățenii și să le respectăm în acest context drepturile sociale, astfel încât pachetul să fie complet și același lucru l-am făcut uh, la momentul respectiv și în cazul directivei servicii. Am văzut uh, a trebuit să verificăm că uh, politicile sociale nu intră în conflict cu politicile economice și pot fi de folos avansului societății. Pentru că altfel ne-am trădea cetățenii Uniunii Europene. Ce să spun, aștept cu interes tot ce au de spus colegii noștri. Mulțumesc! So the next speakers will... Următorul uh, vorbitor va avea fiecare, următorii vorbitori vor avea fiecare trei minute. Sunt uh, vorbitorii numele grupurilor politice uh, și raportorii de la fiecare comisie. Deci mai întâi doamna Virkunen de la PPE. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să mulțumesc ambilor raportori, doamna Calas și doamna Gebhardt, pentru munca depusă și tuturor raportorilor din umbră și secretariatului și consilierilor și s-a făcut o, uh, multă treabă. O să avem uh, săptămâni foarte uh, aglomerate cu compromisuri și cu tot ceea ce va trebui să discutăm. Vreau să ridic câteva chestiuni pe care grupul nostru a dorit să le sublinieze în amendamentele sale. Mai întâi eh, de la ITRE am eh, propus amendamente să întărim baza industrială a raportului. Așa cum a spus doamna Carlos, trebuie accelerată digitalizarea industriei pentru că asta e crucial pentru creștere economică și locuri de muncă în Europa și cred că este unul dintre lucrurile principale asupra cărora trebuie să ne concentrăm în acest raport și anume cum să stimulăm locurile de muncă și creșterea economică în Uniunea Europeană. Și cred că digitalizarea e lucrul cel mai important. De asemenea, ne preocupă și industriile tradiționale și alte industrii, uh, uh, sectorul transportului, mmo urilor uh, serviciile publice, educația și în același timp trebuie să ne gândim cum industria ar putea să ajute la digitalizarea societății. De exemplu, digitalizarea ar duce la crearea de noi modele de business și servicii. Și un alt uh, punct care este subliniat în multe amendamente PPE se referă la uh, povara administrativă de reglementare. S-a menționat aici că încrederea e foarte importantă în lumea online, dar cred că trebuie să fim atenți și să avem un echilibru corect, să nu suprareglementăm piața, Uh, deci multe reforme trebuie, uh, trebuie făcute pentru a dezvolta piața digitală europeană și pentru a aduce Europa într-o în era digitală. Trebuie să avem așadar grijă să nu adăugăm prea multe reglementări. Mai degrabă ar trebui să reducem reglementarea și povara administrativă asupra companiilor. Deci când practicile sunt armonizate sau uh, se impun în noi legi, trebuie să înlocuim vechile reguli și legi cu cele noi, uh, dar nu să le lăsăm și pe cele vechi și să mai punem și unele noi, ci să le înlocuim pe cele vechi. Pentru că, uh, sigur, asta e o problemă pentru statele membre, e o mare provocare. Și un alt subiect pe care aș vrea să-l menționez se referă la Uh, serviciile digitale și, uh, și activitatea digitală, uh, ele sunt văzute ca ceva diferit de activități tradiționale, deși ele ar trebui să fie considerate pe același, pe picior de egalitate și același acela, același reglementare ar trebui să, să acopere și conținutul, conținutul digital și conținutul nedigital. Și e un lucru pe care l-am uh, subliniat în, raport, în raportul nostru. Contentul, conținutul digital și cel nedigital uh, trebuie să fie uh, tratate în același fel. Suntem nerăbdători să cooperăm cu toți raportorii uh, din umbră și cu toate grupurile. Deja rap, proiectul de raport a fost o bază foarte bună de pornire și acum cred că putem lucra să facem raportul și mai bun. Mulțumesc, Filip Șiva. Filip. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc și eu celor două raportoare pentru munca inteligentă pe care o fac. Îmi permit, pentru că ne-am reunit și am discutat deja de câteva ori pe acest subiect, să vă atrag atenția necesității absolute, ținând seama de dificultatea de a discuta pe subiecte tehnice, să avem uh, amendamentele de compromis cât mai repede. Și nu vă ascund că mai mult de 24 de ore timp ca să citești sute de amendamente și amendamente de compromis, poate că putem să facem uh, odată, dar pur și simplu nu o să reușim de fiecare Deci vă rog să ne grăbim cu acestea, deși știu cât de dificil poate fi. Începește protecția consumatorilor, deja s-a spus de câteva ori, Dați-mi voi să subliniez întâi că trebuie ca raportul să demonstreze că uh, universul digital este, reprezintă o oportunitate și nu un pericol, deci tonalitatea textului trebuie să fie una pozitivă. În al doilea rând, începește protecția consumatorului. Uh, totul uh, uh, depinde de încrederea consumatorului în domeniul digital. Numai așa lucrurile vor funcționa și filozofia generală este că Uh, consumatorul trebuie să fie protejat la fel și când cumpără online și când nu cumpără, și când cumpără offline. Este filozofia generală și după aceea vedem cum o aplicăm. Deci ne trebuie un cadru juridic protector pentru vânzarea online de conținut digital. Acum e un vid uh, legislativ care nu va mai ține prea mult, trebuie um, umplut acest vid. Începește vânzarea de bunuri tangibile pe internet. Uh, cred că e foarte important să subliniem că așteptăm Uh, rezultatele studiului în materie de drepturile consumatorului și mi s-a părut logic să, să cerem un studiu și să legiferăm, mă adresez aici comisiei, dar uh, să avem și rezultatele acestui studiu, să vedem care este achiul în acest domeniu. Începește protecția consumatorilor. E și o problemă legată de geoblocare și mulțumesc uh, celor două raportoare că au făcut diferența între un geoblocking justificat de acorduri bilaterale și o geoblocare și un geoblocking, o geoblocare uh, nejustificată și mai ales uh, uh, care duce la discriminări tarifare inacceptabile. În fine, mi s-ar părea interesant să vedem rezultatele analizei anchetei uh, Comisiei privind uh, piața serviciilor electronice care s-a deschis în martie anul trecut. În fine, protecția consumatorului se referă și la portabilitatea conținutului și la interoperabilitatea care trebuie evident încurajată, dar trebuie de asemenea respectate și modelele economice care se bazează pe teritorialitate. Deci eh, nu trebuie să distrugem un model economic care funcționează. Ar fi mii de lucruri pe care le-am mai putea spune, dar uh, vom mai avea încă multe ocazii de a discuta. Uh, vă mulțumesc pentru munca noastră și permiteți-mi să insist în concluzie asupra nevoii de a avea cât mai repede amendamentele de compromis ca să le putem examina. Mulțumesc. Doamna Cumpula Natri de la grupul socialist acum. Mulțumesc și eu mă bucur să uh, uh, lucrez pe acest dosar. E bine că am avut o discuție bună ieri și vedem încotro merg lucrurile. La început am fost foarte dezamăgită de lipsa digitalizării industriei. Bun, sunt niște idei bune, dar acestea trebuie introduse în, în raport și cred că e un lucru pe care ITRE l-ar putea susține. De asemenea, vreau să subliniez că nu trebuie să ne limităm la piața unică. Europa poate da rezultate mai bune și Parlamentul European poate face mai mult. Dacă suntem de acord că schimbarea digitală e o schimbare societală, e o schimbare de de paradigmă, de ce să nu spunem acest lucru, că ea va avea o mare influență asupra societății noastre, că trebuie să ne pregătim pentru asta și că ar trebui să discutăm acest, uh, uh, această problemă în toate formurile europene. Deci nu, nu accept argumentele că luăm numai 16 legi și uităm de tot, toate celelalte din Europa. Nu o să avem toate răspunsurile până în ianuarie, când, pe 16 ianuarie, când votăm, dar măcar să le arătăm oamenilor că nu trăim în trecut, pentru că lucrurile se întâmplă cu o viteză atât de mare încât întotdeauna uh, când am senzația că înțeleg ceva, uh, îmi dau seama că uneori poate mă înșel și că deja de ieri până astăzi s-au schimbat atât de mult tehnologia și amendamentele deja nu mai sunt uh, nu mai sunt relevante. Dar trebuie să ne uităm la această chestiune. De asemenea, prăpastia digitală este inacceptabilă, trebuie să avem investiții uh, private de către uh, companiile private și acestea să fie susținute la un moment dat și de fonduri europene, dar am multe idei despre cum să facem aceste investiții fără bani publici. Companiile europene, cetățenii europeni uh, trebuie să poată să facă parte din societatea, din așa numita e-societate. Asta va fi Uh, baza pe care vor prospera în Europa și cred că Evelina a spus unor că legile privind concurența trebuie uh, revizuite, dar și directiva serviciului universal am putea să o folosim. Începește platforma, sigur nu vreau să avem o abordare de tip uh, general one size fits all, un model pentru toată lumea, dar trebuie să prevenim și monopolurile în același timp. Dacă avem un lucru care trebuie neapărat spus este acesta că trebuie să prevenim monopolurile pentru că uh, uh, dacă acum ne uităm, Android și iOS sunt 90% uh, din piață, dacă te blochează, nu, nu o să ai niciun fel de soluție de servicii digitale. Deci e foarte important să nu înțelegem acest lucru și, în fine, să înțelegem ce fac OTT-uri și să comparăm legislația, comparăm cu legislația privind alte servicii. Revoluția industrială schimbarea societală se va produce și e important să o menționăm. Dar aș vrea să văd că și rolul internațional al Europei trebuie să fie foarte puternic când e vorba de standardul 5G, trebuie să facem la nivel intern ce trebuie să facem pe, uh, la nivel internațional, uh, să avem un fel de uh, ambasador digital pentru Europa, de ce nu? Și uh, poate că Europa ar trebui să fie primul loc unde 5G-ul se va desfășura comercial. Deci să lăsăm pe asiatici să ne ia înainte. Mulțumesc. Acum voi lua eu cuvântul numele CR-ului. Mulțumesc raportorul pentru că au lucrat atât de rapid. Sunt nerăbdătoare să văd discuția noastră de joi, joia viitoare și uh, nu uitați că o serie de membri au subliniat oportunitățile pe care piața digitală le poate aduce atât uh, întreprinderilor cât și consumatorilor și am vrea să avem un ton pozitiv pe acest raport. În ce privește drepturile consumatorilor, da, avem deja foarte multă legislație. Doamna Gebhardt a menționat nevoia de a colabora, de a folosi directiva serviciilor și să ne asigurăm că legislația existentă este implementată, este uh, aplicată uh, acolo unde e nevoie de schimbări, ele trebuie să fie foarte bine țintite și să ne asigurăm că uh, această legislație e adaptată la viitor și la schimbările tehnologice. Ar trebui să ținem cont și de exercițiul de uh, anul viitor privind uh, drepturile consumatorului. Da, sigur, ar trebui să aveți aceleași drepturi și online și offline în calitate de consumator, dar trebuie să recunoaștem că uneori bunurile digitale sunt diferite de cele tangibile. Dacă cumpăr o carte care nu are 10 pagini, trebuie să iau una nouă dacă cumpăr o, o carte digitală, pot să cer un download care să completeze ce lipsește. Mă preocupă aportarea, abordarea de sus în jos. Știu că asta nu funcționează în unele țări, pe când în altele funcționează și putem face mai multe pentru a crește transparența și Uh, timpul de, uh, de livrare și să, trebuie să cooperăm cu operatorii ca să uh, răspândim cele mai bune practici. Trebuie să promovăm pachetul GSM rapid și de asemenea să promovăm drepturile consumatorilor, cele care nu au fost preluate de Consiliu. În ce privește uh, apelurile de a avea o politică de armonizare a spectrului, acesta este, a spectrului acesta e o zonă în care trebuie să colaborăm cu statele membre, pentru că nu are niciun rost să facem o nouă propunere dacă ea va fi blocată din nou în Consiliu, deci ar fi mult mai util să colaborăm cu statele membre înainte să, să venim cu o nouă propunere. Nu sunt de acord cu ideea unei autorități de reglementare unice europene în domeniul telecomunicațiilor, pentru că nu îmi plac monopolurile nici la nivel european. Poate că putem face mai multe, Poate bere, poate face mai multe, știu că am dat mai multe responsabilități, dar schimbarea mandatului în mod semnificativ e un lucru pe care n-aș susține. Nu l-aș susține. Standardizarea e importantă pentru multe grupuri și mă bucur că toți suntem preocupați de riscul de a crea cumva mai multe monopoluri prin aceste standarde. Nu susțin însă pe de altă parte nici uh, uh, accesul uh, nelimitat și deschis. Trebuie să existe așadar un, un echilibru. În ce privește platformele, nu e nevoie de o abordare uni, unică, sunt de acord, și uh, mare diferență în, uh, în ce privește uh, economia împărtășirii. Cred că această economie a împărtășirii se dezvoltă pentru că consumatorilor ea le place și consum- au senzația că uh, câștigă putere folosind aceste instrumente. Uh, deci trebuie să avem grijă să nu suprareglementăm, dar pe de altă parte trebuie totuși să fie un uh, trebuie să fie uh, condiții egale pentru toți, pentru că, de exemplu, problemele cu taxiurile sunt o chestiune de concurență. Avem, de asemenea, acord privind conceptul de safe harbor și DTR. Trebuie să lucrăm mai mult asupra acestor chestiuni, să fie bazate pe risc și, de asemenea, susțin amendamentele legate de serviciile speciale pentru persoane cu dizabilități. Hans Olaf Henkel nu este aici. Uh, doamna Șaranțova pentru grupul ALDE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. O să încerc și eu să fiu cât mai succintă. Cred că uh, cu acest număr de amendamente atât de mare e aproape imposibil să comentăm pe toate. Dar vreau să fac patru comentarii generale din perspectiva ALDE. Mai întâi, efectul de pom de Crăciun de care s-a vorbit deja. Sunt de acord uh, cu această situație. Înțeleg dorința de a, face, de a ține pe toată lumea cât mai mulțumită, dar uh, asta a dus la mai mult de mie de amendamente, ceea ce e inacceptabil. Dacă amendamentele sunt prea mari sau pur și simplu repetă niște declarații și în, în mai multe paragrafe și alineate, uh, aș sugera să le considerăm deja acoperite sau să fie retrase de către grupuri. Cred că uh, riscăm să uh, sfârșim cu un pom de Crăciun pe care nu să-l citească nimeni până la urmă. Uh, al doilea comentariu se referă la calendar și la momentul actual. Piața unică digitală este una dintre prioritățile cheie ale Comisiei Europene și cred că obiectivul acestui document ar fi să transmită un mesaj clar din partea Parlamentului că suntem pregătiți și suntem gata să Uh, dăm rezultate pe această agenda. agenda. Nu vrem să introducem nimic în raport care ar da impresia că vrem să încetinim procesul uh, de dezvoltare a pieței unice digitale și grupul meu va, fi foarte, va susține foarte puternic această chestiune. În al treilea rând, nu vom putea accepta acele amendamente menite în mod clar să protejeze operatorii tradiționali și să încetinească aceste reforme importante sau să uh, împiedice introducerea economiei colaborative prin mijloace administrative sau de altă natură prea des astfel de a, a încercări sunt uh, mascate sub limbajul protecției sociale și cred că ele nu îmbunătățesc viața cetățenilor noștri uh, pretinzând că această revoluție digitală nu se întâmplă și apărând industrii sau pur și simplu creând, uh, creând bariere, bariere artificiale în calea concurenței. Ultimul meu comentariu se referă la răspunsul pe care am vrea să-l dăm față de revoluția digitală și anume un text care se concentrează pe aspecte pro-inovatoare și care este orientat către viitor. Și asta veți găsi în amendamentele grupului nostru, ALDE, de la idei noi privind livrarea coletelor sau uh, reducerea timpului de așteptare sau îmbunătățirea principiilor de administrare guvernamentală, susținerea sectorului privat pentru a fi competitiv într-o piață globală. Cred că avem nevoie de o piață unică digitală în care cele mai bune idei să câștige, indiferent dacă vin de la campioni naționali sau de la startup-uri. Și asta, asta trebuie să fie, pe asta trebuie să ne concentrăm și să, să sperăm că se va reflecta acest lucru și în, comprom, în amendamentele de compromis. Mulțumesc, doamnă, doamnă președinte. Doamna Cornelia Ernst. Mulțumesc. Cred că nu este chiar indiferent acest lucru. Uh, este clar că dorim să promovăm competitivitatea. Aici suntem cu toții de acord, dar uh, trebuie să discutăm despre modul în care facem acest lucru și cum promovăm concurența uh, în mod echilibrat. Pentru că dacă ne axăm doar pe concurență, oricât de importantă este ea, ea nu reprezintă decât o jumătate din obiectiv și este important să ne gândim și la oportunități și la uh, riscuri și să le reflectăm în text. Și trebuie să știm că tocmai pe piața unică digitală sau în economia unică, problema datelor personale este o chestiune majoră. Asta este situația, de aceea este important să asigurăm acest echilibru. Și un alt punct. Trebuie să ne păstrăm calmul și să vedem ce trebuie reglementat la nivel european și ce nu și asta trebuie să gândim foarte bine. Pentru că altfel s-ar putea să facem lucruri care sunt contraproductive. Pentru mine, de deci, este important să avem o politică uh, care să sprijine inovația, dar, în același timp, să se protejeze corespunzător datele personale, deci trebuie să existe această componentă legată de protecția datelor. Este important ca pentru utilizator setările să fie de așa natură încât să se protejeze datele. Nu trebuie să uităm de acest aspect în discuție. Și nu este indiferent dacă există un monopol pe piață sau nu trebuie să nu pierdem în vedere aspectele importante și faptul că este un moment important și geoblocking și acest subiect a fost îndelung discutat și a apărut acum ideea unei audieri și unei analize serioase uh, între cele trei comisii, IMCO, ITRE și Cultură. pentru că există multe neclarități în acest domeniu. Și de aceea cred că este important să ne alocăm timpul necesar acestei audieri și să nu facem greșeli lăsându-ne presați de timp. I suspect jury committee will have a... Presupun că Comisia ITRE va avea o opinie în legătură cu ITRE. Domnul Taran, doamna Taran, vă rog, dacă nu ați semnalat deja că vreți să vorbiți la următoarea rândă, vă rog să ne faceți semn acum, pentru că sunt câțiva membri care nu s-au înscris la cuvânt, dar bănuiesc că vor să vorbească. Mulțumesc, doamnă președinte Ford, domnule președinte Buzek. Sunt foarte nemulțumit că am cerut cuvântul pentru că a trebuit să fiu supleant al grupului Verde, deși nu sunt un membru al Partidului Verde și mai mult sunt uh, uh, trebuie să țin locul Iulie Reda. Cine poate să facă asta? Dar totuși m-a rugat să o fac și să uh, aduc câteva chestiuni în discuție astăzi și voi încerca să fiu cât mai rapid și mai precis. Sigur, aș vrea să mulțumesc coraportorilor dar o să sar peste asta pentru că uh, uh, comentariile sunt mai importante. Știți că vă suntem recunoscători pentru munca noastră. În primul rând, geoblocarea ar trebui să fie abordată cu cât mai puține excepții posibil și discriminarea bazată pe locație geografică este împotriva scopului fundamental al pieței unice digitale și contribuie la fragmentarea pieței. În al doilea rând, Suntem foarte dorni să vedem că drepturile consumatorilor pentru bunuri și servicii uh, procurate online sau offline ar trebui să fie adaptate epocii moderne și uh, consumatorii nu ar trebui să aibă mai puține drepturi offline sau online și un nivel mai scăzut de protecție decât au astăzi. În al treilea rând, ca de obicei, mă preocupă faptul că Comisia Europeană uh, nu are o definiție clară a platformelor și, în opinia mea, asta va avea efecte negative asupra inovării. Așadar, nu putem fi superficiale aici, trebuie să fim foarte specifici și precis. Cărțile electronice au fost menționate de un coleg mai devreme. Ar trebui să fie uh, Uh, tratate exact ca și omoragele lor pe hârtie, adică o vânzare de bunuri și nu o oferire de servicii. Și niciun fel de discriminare bazată pe format ar trebui să existe când e vorba de excepții la TVA. Dacă conținutul uh, beneficiază de o excepție, atunci excepția aceasta trebuie să se aplice pe toate formatele, fizice sau intangibile. Și în fine, accesul pentru persoane cu dizabilități, în special uh, când vine vorba de chestiuni legate de interoperabilitate. Și interoperabilitate aici înseamnă un sinonim ar fi compatibilitatea. Cu toții știm problemele care există. Doamne președinte, dați-mi voie să închei cu uh, chestiuni pozitive. Colegii noștri au vorbit despre efectul de pom de Crăciun și au spus că nu putem pune în acest uh, raport uh, toate lucrurile ca să fericim pe toată lumea. De aici propunerea mea. Uh, radul de Crăciun e verde, prin definiție, atunci luați propunerile verzi și lăsați-le pe cealaltă la o parte. Mulțumesc. Hendrik, Indrek, uh, tu ești pe lista mea și uh, raportor din umbră uh, cu numele tău, nu doar ca înlocuitor al Iuliei Renda. Mai vrei să mai intervii? Nu. De, de, punct, uh, punctul legat de pom, pomul de Crăciun al meu. Comentariul legat de pomul de Crăciun e, vine de la mine. Vine David Borelli de la EFDD. Dula uh, for the EFDD și după aceea Marco Zulo, tot de la FDD. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate vreau să mulțumesc raportoarelor și secretariatelor celor două comisii care fac o treabă foarte dificilă, dată fiind complexitatea uh, temei și uh, faptul că trebuie să colaborăm cele două comisii. Vreau să mă concentrez asupra abordării pe care o folosim. Abordarea inițială a raportoarelor uh, era evident îndreptată spre uh, drepturile consumatorilor și ale cetățenilor și suntem cu toții de acord că acest, uh, această abordare e abordarea maximalistă care, uh, și care apără principii. Problema este că atunci când uh, trecem de la principii, de la aspecte mai concrete, pentru că cumva se pare că în acest uh, raport uh, găsim incertitudini juridice, de exemplu problema contractelor, modelelor de contract sau probleme legate cu definițiile și cu formul- sau formulări lingvistice contradictorii. Mă refer, de exemplu, la geoblocare atunci când se vorbește despre o discriminare legitimă. Asta este o contradicție în termeni și care nu, nu, nu are sens. Abordarea aceasta pare să dorească să, aibă, să obțină cu orice preț un acord, un consens general, sau poate e o încercare de a-i mulțumi pe toți câte puțin pentru a obține o aprobare cât mai largă. Avizul, opinia noastră este că acest, această abordare riscă să ducă la un document foarte vag, ambigu, care va complica lucrurile și care ar putea genera confuzii. Prin urmare, eu aș vrea să le rog pe raportoare să continue în direcția pe care au luat-o la începutul acestui demers, o direcție ambițioasă și curajoasă, și care avea ca obiectiv principal de a garanta cetățenilor europene o piață unică digitală care să se bazeze pe trei piloni, egalitate, participare și încredere. Mulțumesc! I call the last Înainte de a îi da cuvântul ultimului vorbitor de la, ultim, de la prima rundă, vreau să spun cine mai este pe listă. Sunt Blanco Lopez, Thun, Steiler, Rosier, uh, și and Galpelch. So if your name deci, dacă numele dumneavoastră nu figurează pe această listă și totuși doriți să interveniți, eh, vă rog să semnalați acest lucru. Bun. Și încă un punct pe care l-am discutat. Unii au spus să amânăm eh, votul pentru a avea audiere. Nu, nu vom amâna votul. Nu este ultimul vot în legislație, este uh, posibilitatea Parlamentului de a-și spune punctul de vedere înainte de propunerea Comisiei. Deci votul trebuie să aibă loc anul acesta în decembrie. În decembrie, mă scuzați, în mod ideal. Și nu o să-l amânăm. Din contră, o să avem uh, tot mai multe audieri de uh, experți până în momentul în care vom avea o propunere legislativă. Dar uh, acest uh, lucru va fi uh, făcut în paralel, fără să întârziem votul. Barbara Capel are cuvântul. E aici? Nu, nu este prezentă. Deci au vorbit acum intervenienții în numele grupurilor politice, acum ceilalți. Mulțumesc că sunt de acord uh, că trebuie să trecem la vot uh, și să avem votul atunci când este prevăzut. Volumul de muncă este foarte mare. Mulțumesc uh, pentru ce ați făcut uh, până acum. Mulțumesc ambelor raportoare. Din câte știu, sunt deja realizate o serie de compromisuri, nu toate, însă oricum pot să vă spun că în Comisia ITRE am avut uh, un raport uh, în ceea ce privește uh, Uniunea Energetică care a fost votat astăzi. După două ore de vot, suntem bucuroși că o mare majoritate a susținut acest raport cu multe um, amendamente de compromis. 50 sau 60, nu mă, nu mă amintesc. Mulțumesc, uh, Vicky, pentru a doua rundă de vorbitor. așa numiți alți intervenienți. Domnul Roșport, care reprezintă Comisia IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. În final, raportul trebuie să aibă un suflu, pentru că ceea ce vom face este esențial pentru Uniunea Europeană. Să fim cinstiți. Este Uh, o competiție mondială. Uh, Europa față în față cu Asia, cu Statele Unite, trebuie să fie puternică. Să fim uh, cinstiți. Am pierdut statul în ceea ce privește digitalul în anii trecuți. Principalele platforme de care vorbim tot timpul nu sunt europene. De aceea, raportul trebuie să fie unul optimist, însă trebuie să fie și și voluntarist. Trebuie să evidențieze tot ceea ce contribuie la uh, o Europa digitală cu creatoare uh, de uh, locuri de muncă, cu investiții private. Uh, cum, și cu fonduri uh, cum ar fi uh, fondurile de la EFSI. Acest model trebuie să fie și inclusiv. Este o societate în schimbare în care intrăm. De aceea trebuie să fim garanții faptului că toți europenii vor beneficia de competențe, de calificări, indiferent că e vorba de IMM-uri sau de uh, consumatori, pentru a fi actori economici în această nouă societate. Noi, uh, politicienii, suntem garanții protecției pe care o vom asigura acestor uh, agenți economici. Nu vreau nici eu o suprareglementare europeană în această privință, însă vă spun, dacă nu facem o reglementare minimă și coerentă, o să vedem că reglementările naționale și regionale chiar sunt foarte diferite. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi cu Airbnb sau cu uh, Uber. Vedem uh, reglementări într-un oraș sau într-o regiune care nu asigură coerența. Și apoi este important să existe încredere uh, pentru ca economia să funcționeze bine. Uh, la început, mulți consumatori uh, nu uh, au intrat în uh, e-commerce pentru că nu aveau încrederea necesară. Deci, de la bun început, încrederea este esențială pentru că uh, această a patra revoluție uh, industrială, care este și una a societății, să fie încununată de, uh, de succes. Și pentru a închi, încheia, uh, Vreau să spun că nu știu dacă textul va fi lung, prea lung, uh, oricum. Cred că acest text trebuie să intre în suficiente detalii, pentru că vedem despre ce sectoare este vorba. Uh, însă nu trebuie să fie dezlânat Uh, dacă este detaliat și coerent, asta nu pune probleme. Deci textul trebuie să fie coerent. Aceasta nu este o contradicție în termen cu faptul că uh, se pun o serie de semne de întrebare și se enumeră o serie de uh, industrii. Uh, acum o să închei cu uh, ceea ce au spus colegii despre uh, pomul de Crăciun. Uh, Uh, mie nu-mi place un arbore, de, un pom de Crăciun care să fie verde. Îmi plac și decorațiunile de Crăciun. Uh, când uh, un pom de Crăciun este frumos decorat, efectul este minunat. Mulțumesc, dragă colega, pentru ceilalți vorbitori. Intervalul de timp pentru care pot să intervin este două minute. Doamna Moody, Comisia idre Mulțumesc! Mulțumesc uh, raportoarelor și raportorilor din umbră pentru volumul mare de muncă pe care l-a presupus acest raport. Aș vrea să reiau și eu uh, trei uh, aspecte care au fost deja menționate. Sacina noastră, de fapt, nu este să întărim punctele care au fost deja spuse, uh, ci să umplem și uh, golurile, să uh, reparăm neajunsurile. Unul dintre acestea se referă la noile modele economice. Este vital să reprezentăm cetățenii, inclusiv trei zone, acoperirea cu bandă largă, Uh, competențele, trebuie să ne asigurăm că uh, oamenii au posibilitatea la uh, formare pe tot parcursul vieții. Da, și să nu fie un pom de Crăciun, dar să includă aspecte legate de ocupare. De fapt, este esențial și dacă noi ca legiuitor nu ținem cont de impactul asupra societății și asupra ocupării prin această legislație, atunci uh, nu vom aborda lucrurile așa cum trebuie și este fundamental să facem așa ceva. Mulțumesc. Domnul Dante, reprezentantul Comisiei INCO. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor două raportoare și eu Cred că numărul mare de amendamente demonstrează angajamentul Parlamentului nu numai să lucreze, ci uh, uh, este conștient de importanța acestei probleme. Trebuie să avem un text legislativ ordinar. Vreau să mulțumesc raportoarelor pentru rezumatul făcut și vreau să mulțumesc pentru uh, integrarea unor amendamente. Primul punct. În uh, piața unică digitală negociem o trăsătură care completează această piață, în sensul că este esențial pentru că ea consolidează uh, actualul instrument uh, pentru gestionarea pieței și uh, comerțul transfrontalier. Acum, în ceea ce privește piața unică digitală, ea trebuie să fie omogenă și uh, va da uh, un imbold activității IMM-urilor, va întări industria serviciilor și uh, va apăra interesele consumatorilor, apărând în același timp și concurența în Europa. În amendamentele pe care le-am elaborat, m-am concentrat asupra unor aspecte. Unul, să asigurăm că ne concentrăm asupra uh, Uh, inovării în uh, economia colaborativă. Este important și trebuie să ținem uh, cont de riscul care poate să paralizeze sectorul tradițional. Nu trebuie să facem asta, ci să deschidem noi posibilități. Apoi trebuie să creăm condiții de egalitate astfel încât toată lumea implicată uh, Uh, în piața unică digitală să aibă aceleași oportunități fiscale. Trebuie să ne asigurăm că acest uh, lucru este valabil pentru toate locurile unde se generează profit. Apoi, geoblocking-ul și astfel de activități. Sunt forme de geoblocare care sunt uh, incorrecte și fac discriminări între consumatori. Este vorba de discriminare pe baza uh, amplasării geografice. Apoi, este necesar să se investească mai mult în securitate. Securitatea uh, drepturilor și a datelor, securitatea rețelelor este important ca uh, consumatorii să aibă încredere în sistem. Dacă au încredere în sistemul actual, trebuie să uh, aibă încredere și în sistemul digital. Apoi, uh, e uh, guvern. Este important și administrația noastră a spus că este un lucru care este benefic pentru cetățeni. Am multe nume pe lista de vorbitori și un nume lung, dar o să spun scurt, Ruja, ai cuvântul. Mulțumesc. Da, am un nume lung, dar intervenția mea va fi uh, scurtă. M-aș fi așteptat, mai ales într-un moment în care am reușit să găsim o soluție pentru taxele de roaming, să găsim o soluție pentru uh, serviciile de uh, expediții. Uh, pentru că este un subiect pe care consumatorii și întreprinderile doresc să uh, le rezolvăm. Uh, am uh, depus câteva amendamente și aș vrea ca raportoarele să le ia în serios. Trebuie să rezolvăm această problemă, indiferent dacă avem sau nu o Europa cu frontiere și cu bariere. Mulțumesc! Doamna Doamna Crel, în numele întreabă. Mulțumesc, domnule președinte, și eu tot succint. În primul rând, multe mulțumiri uh, raportoarelor care au lucrat intens. În proiectul de raport este însă un punct care se referă la necesitatea unui regulator european în ceea ce privește uh, piața unică digitală și a, eu cred că este greșită abordarea pentru că deja există BEREC, BEREC care este organismul de reglementare european, funcționează bine și nu ar trebui să îl scoatem din joc, ci să îl păstrăm eventual să uh, lărgim competențele instituțiilor care deja există și să le întărim efectivele de personal. Dar introducerea unui regulator european cred eu că în acest caz ar fi greșită. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. Domnul Dalton, din partea IMCO. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc aportoarelor pentru uh, activitatea lor și pentru cooperarea. Uh, o să preiau acum câteva teme. În primul rând, uh, dacă trebuie să evităm o Europa ruptă de restul lumii, indiferent că e vorba de cloud și de securitatea pe care vrem să o asigurăm sistemelor. Dacă vom pierde multe slujbe, vom pedepsi consumatorii. Trebuie să recunoaștem că revoluția digitală le dă noi puteri și competențe consumatorilor și politicienii nu trebuie să stea în cal acestui fenomen. Sunt blocuri și blocaje care se adaugă sistemului și care stau în calea industriilor creatoare. Însă am o întrebare copreședinților. președinților Uh, această ședință este transmisă prin uh, internet sau este geoblocată. Uh, presupun că ea este disponibilă pentru întreaga lume. Asta arată că, practic, Cred că este un punct de vedere interesant. În ceea ce privește economia uh, Uh, colaborativă, cred că trebuie să distrugem obstacole și nu să uh, introducem altele. Uh, să luăm exemplul platformei Uber. Unul dintre lucrurile cele mai importante în legătură cu economia colaborativă este că este eficientă și economiștii visează la așa ceva. De aceea trebuie să recunoaștem acest lucru Uh, încurajarea uh, creșterii. Uh, sigur, cei care vor să-și înființeze o afacere trebuie să poată să se înregistreze în câteva clicuri pe internet. Astfel vom da noi competențe și puteri întreprinderilor și consumatorilor. Doamna Rozie. Mulțumesc, domnule președinte. Obiectivele care sunt uh, legate de piața unică digitală uh, sunt creștere, integrare, condiții echitabile, beneficii pentru consumatori, însă, după părerea mea, aceste obiective pot fi atinse doar dacă armonizăm cu adevărat uh, și nu facem o armonizare pentru accesul la servicii, ci o armonizare care să vizeze toate drepturile socioeconomice ale lucrătorilor cu o preocupare pentru componenta socială. Pentru că astăzi, când ni se uh, prezintă economia uh, colaborativă, nu ni se arată decât uh, aspectele cele mai elementare legate de drepturile lucrătorilor. Avem o responsabilitate colectivă și trebuie să reamintăm că preocupările de mediu sociale sunt uh, legate de creștere și competitivitatea întreprinderilor noastre. Um, acum, o să mă refer la autori. Problema remunerării acestora este centrală și ar fi surprinzător că pentru a uh, favoriza competitivitatea, știm că astăzi Uh, uh, platformele internet uh, nu sunt europene și ele <clears throat> câștigă cel mai mult. Chestiunea drepturilor de autor trebuie să rămână esențială pentru că ea este pârghia remunerării autorilor. Pentru a evita pentru a nu avea astfel de mecanisme care să permită evitarea drepturilor de autor, trebuie să Uh, facem o adevărată armonizare, o definire prin legislația europeană. Și uh, de aceea, în materie uh, fiscală sau de angajare, sunt exemple care au fost discutate în alte comisii. Trebuie să creăm o piață unică digitală reală. Mulțumesc, doamnă. Doamna Griffin este următoarea vorbitoare. Mulțumesc raportoarelor. Vreau să-i susțin pe alți vorbitori uh, atunci când e vorba de nevoia ca uh, cetățenii uh, să beneficieze într-adevăr de drepturile lor economice și sociale. Accesul la servicii e-health acces în zonele periferice și rurale, uh, accentul uh, uh, la internet scade la 50% în Cambria, în regiunea de unde provin. Este nevoie de formarea competențelor, astfel încât toți cetățenii să poată să aibă acces la astfel de locuri de muncă care să fie facilitate de digitalizare. Următorul vorbitor, tot de la ITRE, pentru că se grăbește, domnul Blanco Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vorbesc în uh, Comisia Pescuit, sunt raportor acolo. Vreau să mulțumesc raportorilor pentru munca lor. Este foarte clar că există o continuitate între uh, domeniul fiscal și cel digital, trebuie să ne prevalăm de oportunitățile oferite de lumea digitală. Digitalizarea economiilor nu poate fi oprită, însă nu trebuie să avem măsuri măsuri însoțitoare care să creeze astfel de obstacole. Am văzut scandalul legat de emisiile uh, Volkswagen și uh, uh, am văzut că sunt situații în care sunt excluse unele grupuri, grupurile în vârstă, de pildă. Deci nu trebuie să permitem ca decalajul digital să se adâncească vrem să construim o uniune monetară, însă avem nevoie și de o fundație uh, solidă pentru piața unică digitală, astfel încât să îi includem pe toți și să avem un uh, cadru stabil pentru industriile digitale și creative. De aceea avem nevoie de norme. De ce? pentru că nimeni nu poate să împiedice astfel de evoluții pe piața digitală. Trebuie am văzut uh, că uh, e vorba aici de protecția consumatorilor, uh, de protecția firmelor aflate la început, a startup-urilor, a IMM-urilor, accentul pus pe cercetare și cloud computing. Însă, cred că a mai rămas încă mult de făcut mai ales în ceea ce privește modernizarea cadrului pentru drepturile de proprietate intelectuală. Acest subiect a fost uh, deja abordat, însă vorbim despre un conținut uh, uh, esențial și trebuie să oferim uh, platforme pentru uh, exprimarea acestui conținut. De asemenea, trebuie să ne aplecăm mai mult uh, asupra alocării uh, spectrului. Comisia trebuie să introducă acest lucru în pachet. Itra, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Vreau să vă aduc aminte, stimați colegi, că avem uh, uh un cluster amplu de comitete, de comisii, ITRE și IMCO sunt comisiile lider în acest subiect și avem uh, uh, aviz simplu de la Econ, transporturi. În total sunt șapte, o, nu, nouă comisii implicate în acest raport. Domnul Nilsson, acum de la IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Digitalizarea generează oportunități foarte importante atât pentru întreprinzători cât și pentru consumatori, dar trebuie transmis Comisiei un semnal clar și anume faptul că nu doar ne bucurăm de aceste noi modele de afaceri, ci trebuie să se includă aspectele sociale. Și, bineînțeles că și autoritățile vor putea să beneficieze de avantajele digitale, de exemplu autoritățile fiscale vor lucra mult mai ușor Dar să nu ne oprim la a lăuda uh, modelele inteligente de afaceri uh, și să încurajăm uh, IMM-urile să joace pe această piață. Trebuie să includem așadar clar elementele de natură socială în aviz. Mulțumesc, Don Sheinfeld de la IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. Piața digitală nu este nici europeană, nici americană. Ea este o piață globală, de fapt. În ciuda faptului că pentru a simplifica lucrurile există două școli de gândire. Una spune că trebuie să protejăm piața, să ne gândim la drepturile consumatorilor și utilizatorilor. Asta este varianta americană de gândire și protecția utilizatorilor în ceea ce privește drepturile pieții. Și aceasta este abordarea europeană. Dar mai ales piața digitală, vedem că în Europa, Europa începe să piardă teren pe această piață prin reglementarea excesivă a piețelor e posibil ca Europa să-și piardă din competitivitate, nu numai față de Statele Unite, ci față de alte zone din lume. Pentru că în alte părți din lume sunt oportunități mai bune Și sunt și alte zone uh, și, și aceste zone din uh, lume nu au cum să recupereze uh, distanța față de Europa și Statele Unite în alte domenii, ci doar în domeniul digital. Dar concurența la nivel global este demonstrată prin uh, faptul că companiile noi se stabilesc tot mai adesea în Statele Unite, nu în Europa. Și sunt unele din Europa care se mută în Statele Unite pentru că acolo au un mediu de afaceri mai propice. Trebuie să ne gândim așadar cum să creem un mediu uh, prietenos pentru antreprenori și pentru utilizatori. Mulțumesc, doamna Galpelci. Mulțumesc, domnule președinte. Este o dezbatere foarte importantă și utilă aceasta și mă bucur că discutăm a doua oară acest subiect, dar nu ar trebui să pierdem din vedere cine sunt beneficiarii primari uh, ai acestei piețe, companiile europene și prin intermediul lor cetățenii europeni. Dar pentru asta trebuie să folosim la maxim oportunitățile și potențialul existent. Aș vrea să mă concentrez pe problema protecției datelor, pentru că datele implică și oportunități, dar și riscuri. Pentru companiile europene, gestionarea datelor determină competitivitatea. Cred că sunteți cu toții de acord că informațiile au fost și vor fi și vor, vor însemna în continuare putere. Și companiile europene trebuie să fie concurențiale la nivel global. Și nu prea facem față concurenței globale în acest moment. Pentru a juca la nivel global, trebuie să schimbăm regulile de protecție a datelor, să abordăm mult mai pragmatic uh, protecția datelor. Și m-aș bucura foarte mult să văd că acest raport contribuie la această abordare. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, contribu- să contribuie la faptul la, la o mai bună competitivitate a întreprinderilor europene. Pentru că asta vrem în Europa, mai multe startup-uri, mai multe IMM-uri inovatoare. Nu este vorba doar de un nou document, eh, ci să, să aducă o contribuție majoră. Domnul Schwab, mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit cu interes dezbaterea și uh, proiectul de aviz al colegilor reprezintă într-adevăr o bază bună de discuție și nu văd de fapt niciun uh, obstacol real în a ajunge la un acord. Trebuie să ne punem însă problema dacă acest raport joacă un rol cu adevărat important uh, și să nu pierdem din vedere părțile interesate, care sunt de fapt angajații și e adevărat că acest raport, de fapt, reprezintă o reacție a Parlamentului față de inițiativa Comisiei. Dar haideți să nu uităm că piața digitală joacă, de fapt, un rol diferit uh, față de lanțul de producție vrem să existe teren egal de joc pentru ofertanții din Europa, deci să existe o concurență loială, corectă și să se aplice uh, regulile de drept public în așa fel încât să se asigure această egalitate de șanse între ofertanți și trebuie să ne punem și întrebarea care sunt reglementările vechi care necesită totuși revizuire în acest context. Eu cred că acesta este mesajul principal și atunci Parlamentul poate să-și contureze rapid și clar poziția. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Stiller. Mulțumesc și mulțumesc că mi-ați dat uh, ocazia să intervin. Știu că s-au spus deja majoritatea lucrurilor, dar vreau să mă refer la ceva legat de date. Știți că uh, volumul de date se dublează odată la 2 ani și o mare parte din date există pe internet și acest lucru este foarte important pentru că trebuie reflectat în raport. În această după-amiază se vorbea despre importanța cercetării și trebuie să ne asigurăm că soluționăm așa cum se cuvine problema datelor. Pentru a avea un spațiu de cercetare european uh, cu adevărat eficient. Și am să vă dau un exemplu. O companie uh, farmaceutică ar fi avut nevoie de 50 de persoane uh, care să proceseze datele într-un an. Și de aceea cred că este foarte important ca pe piața unică digitală să ținem cont de aceste evoluții. Mulțumesc și cred că mi-am respectat limita de timp. Mulțumesc foarte mult! Acum am vrea să ascultăm ce are de spus Comisia Europeană, în general. Comisia Europeană fiind autorul comunicării, domnul Gerard de Graf, director pentru economia digitală și coordonarea uh, pieței unice digitale la DG Connect. Vă dau cuvântul. Mr. Chair, uh, dear members, I... Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Aș vrea să-mi împart timpul cu colegul meu, domnul Ian Gruben, de la DG uh, Growth. Uh, câteva comentarii generale. În primul rând vreau să salut această dezbatere Uh, asupra unor subiecte cheie. Salutăm uh, înțelegerea și dorința Parlamentului de a oferi Comisiei opiniile sale cât mai rapid și înțelegem perspectiva globală și înțelegerea faptului că facem parte într-o piață mai globală. Înainte de a face unele comentarii speciale, ar fi important să ne gândim la metodă. Avem într-adevăr fragmentare pe piața unică și cred că ar trebui să ne punem întrebarea cum s-a întâmplat acest lucru. Dacă ne uităm, să zicem, la Uh, activitatea legislativă din ultimii doi ani, am avut uh, de multe ori un acord pe baza unei armonizări minime, ceea ce evident uh, permite statelor membre să meargă mai departe, dar în, în loc să avem 28 de reguli înlocuite de o singură regulă, am sfârșit prin a avea 28 de reguli plus cea de-a 29-a regulă. Deci scopul și ambiția pe care ar trebui să-l avem Uh, să le avem uh, ar fi să uh, realizăm reguli mai comune și condiții corecte și egale de concurență și apoi dacă ne uităm din perspectiva utilizatorilor pieței unice, ei nu ar avea doar încrederea că sunt tratați la fel și online și offline, dar ar avea încredere că sunt tratați atunci când fac cumpărături electronice în alte state membre. Dacă ești un IMM, sau un startup știi că te poți baza pe regulile pe care le cunoști cel mai bine, nu trebuie să începi de 28 de ori în 28 de țări diferite. Dacă ești o companie mare, poți folosi aceste noi tehnologii, cum ar fi internetul lucrurilor, uh, big uh, data, cloud-ul, ca să faci economii de scară. Deci este foarte important pentru asta. Și închei cu două comentarii foarte scurte pe geoblocare Comisia lucrează foarte mult pe geoblocare. Facem distinție între geoblocare pentru materialul uh, purtător de copyright, care va fi discutat în cadrul uh, modernizării uh, copyright-ului și Comisia va veni cu o propunere în luna viitoare pentru portabilitatea la care s-a referit unii membri, s-au referit unii membri și cealaltă parte a geoblocării materialului care nu are copyright va fi discutată undeva la jumătatea anului viitor. Începește platformele uh, Definițiile sunt interesante, dar ce e mai important este să ne uităm care e problema pe care încercăm să o rezolvăm. Este o problemă pe care încercăm, încercăm să o rezolvăm și dacă este o problemă, uh, e Uniunea Europeană locul cel mai potrivit să o rezolve? Uh, nu cred că discuția definițiilor ca atare va fi atât de interesantă. Am putea să găsim o definiție comună, dar după aceea vom uh, putea descoperi și că definiția este minimă pentru că acoperă prea multe lucruri și uh, platformele, sigur, sunt uh, acoperite în legi existente. Ne uităm cu grijă la rolul platformelor în contextul revizuirii uh, comunicațiilor electronice, a serviciilor audiovizuale, dezbatere lineară și non-lineară, la copyright. De asemenea, rolul platformelor este foarte important și uh, cu acestea dau cuvântul colegului meu, colegii mele, Marian Kruper. Mulțumesc foarte mult, domnule director. Următorul vorbitor, doamna Marian Gruben șef de unitate uh, pentru digitalizare Single Market uh, uh, la DigiGrow. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să adaug câteva comentarii pe două chestiuni, pe două lucruri care au fost spuse aici. Unul se referă la transformarea digitală digital a industriei. Mulți dintre noastre ați spus că nu e suficient subliniat acest lucru în strategia privind piața digitală Vicepreședintele Katainen și-a anunțat recent să creeze o echipă de studiu în uh, cadrul Comisiei care să uh, examineze direcțiile uh, transformării digitale a industriei pentru a ne asigura că facem acest transformare într-un mod mai coerent și vorbim aici de fluxul de investiții venit, provenind de la diverse instrumente, activitatea legată de economia bazată pe date, internetul tuturor lucrurilor, Uh, lucrul asupra standardizării, interoperabilității și dezvoltarea uh, capacităților digitale. Deci intenția este să examinăm mai îndeaproape aceste pachete și să îmbunătățim uh, îmbunătățim abordarea, interpretarea transformării digitale energiei. În al doilea rând, în legătură cu economia declarativă, în strategia pentru piața unică care a fost adoptată luna trecută de către comisia aceasta uh, joacă un rol proeminent. E de fapt un uh, capitol uh, care a fost deja anunțat în strategia pentru piața unică digitală. Ce planificăm este ca la jumătatea anului viitor să venim cu o agendă specială care să dea orientări privind aplicarea regulilor existente și să stabilim un cadru de monitorizare care să ne permită să vedem și să măsurăm ce se întâmplă în această economie, pentru că, așa cum au, în economia colaborativă, pentru că, așa cum au spus câțiva vorbitori, în exercițiul pe care l-am început, considerăm că potențialul noilor modele de afaceri din economia colaborativă este uriaș. Energiile pozitive și problemele Eh, inovațiile care apar acolo, posibilitatea pe care o oferă pentru reintegrarea pe piața muncii și cum stimulează spiritul antreprenorial, toate acestea sunt extrem de importante pentru noi dacă vrem eh, să avem o atitudine serioasă legată de locuri de muncă și de creștere economică. Însă, în același timp, cum au spus mulți dintre noastre, sunt și provocări. Eh, mulți jucători vin la noi și se plâng despre lipsa clarității juridice, incertitudine, despre modul în care regulile se aplică, reguli disproporționate care nu servesc scopul uh, declarativ și se plâng de asemenea de fragmentarea reacțiilor uh, de reglementare în diferitele state membre. Jucătorii tradiționali, evident, vin la noi și se plâng de lipsa condițiilor egale și statele membre sunt îngrijorate de veniturile din impozite, contribuțiile la, sistemele de securitate socială și uh, legislația muncii. Suntem conștienți de toate aceste provocări, vom continua Uh, să organizăm câteva workshop-uri în statele membre pentru a aduna informații, pentru a vorbi cu antreprenorii activi în economia colaborativă și pe această bază și cu contribuția noastră, desigur, sperăm să putem să mergem către o soluție sau către niște soluții comune care să dea certitudine juridică antreprenorilor, să avem un cadru uh, Uh, de reglementare pozitiv pentru locuri de muncă și creștere economică și care să permită cetățenilor și consumatorilor să beneficieze de noile opțiuni și, nu în ultimul rând, să evităm fragmentarea și mai mare a uh, pieței unice în acest domeniu, pentru că dacă așa stau lucrurile, atunci toate aceste startup-uri promițătoare nu vor fi capabile niciodată să aibă succes. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă! Ne întoarcem acum la raportorii noștri, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o dezbatere foarte interesantă și utilă și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la ea. Și cred că din această discuție vom putea să scoatem lucruri bune. Vreau în primul rând să îmi exprim acordul uh, în ceea ce privește spusele uh, celor doi președinți, domnul Buzek și doamna Ford faptul că nu trebuie în niciun caz să amânăm votul, ci din contră să ne conturăm să, uh, poziția cât mai rapid. Și audieri, da, și eu aș vrea să fac cât mai multe, sunt interesante, dar asta să nu ne întârzie votul. Pentru că trebuie să lucrăm cu un ritm susținut așa cum s-a făcut și în cazul altor rapoarte, unde a trebuit să se acopere un material amplu. Vreau să-i răspund domnului Juva că încercăm să uh, venim cu propunere de compromis cât mai repede. Lucrăm sub mare presiune a timpului și din remarcele făcute aici poate că nu este uh, întotdeauna ușor ca doamna Calas și doamna Gebhardt să contureze un text comun. Dar noi încercăm și încercăm să lucrăm cât mai repede pentru că știm că se poate lucra în mod optim numai când există suficient timp la dispoziție. Deci vă promit că facem toate eforturile. Și domnului Sulon vreau să-i spun că pe noi nu ne interesează să îi mulțumim pe toți. Pe noi ne interesează să avem o viziune coerentă a Parlamentului European, în spatele căreia să poată stea, să stea un număr cât mai mare de membri ai Parlamentului și să încercăm să rămânem coerenți. Și vreau să resping criticile dumneavoastră, cum că ne-am pretat la forum shopping. Garantez că facem tot ce se poate. Și în discuție am remarcat un lucru. Cu toții uh, subliniem faptul că vrem să avem o abordare pozitivă. Aici suntem cu toții de acord. Cu totuși, totuși adesea am impresia că ne criticăm prea mult pe noi înșine. Economia europeană, de fapt, nu stă chiar atât de rău. Și chiar vreau să vă rog să nu faceți ce fac mult, unii și să uh, slăbiți prin remarcele dumneavoastră economia, ci și să nu lăsați impresia că în Europa este rău și că în altă parte e mai bine. Pentru că noi vrem să facem uz de creativitatea existentă și nu vrem ca cei creativi să plece din Europa să se ducă prin Silicon Valley sau nu știu pe unde. Deci haideți să nu uh, afirmăm că suntem mai răi decât suntem. Și vreau să mă refer și la pomul de Crăciun, că tot se apropie Crăciunul. Vom discuta dacă vom avea nevoie de un pom de Crăciun sau nu, dar pot să vă spun că pomul de Crăciun trebuie și el să fie frumos colorat, armonios decorat, ca să bucure pe toată lumea. Ceea ce înseamnă că avem nevoie de coerență în modul în care ornăm acest pom de Crăciun. Și cred eu că va trebui să vedem cum facem acest lucru și domnul de Graf, doamna de Graf spunea același lucru. Trebuie să vedem nu doar Uh, care sunt problemele de rezolvat, ci cum se rezolvă ele. Și, în același timp, trebuie să fim atenți să nu avem un patchwork, un puzzle care să rezulte din 28 uh, de opinii diferite ci trebuie să încercăm să reparăm problemele care tocmai au rezultat din această fragmentare. Acolo unde ne confruntăm cu geoblocarea, uh, la problema platformelor, toate aceste chestiuni trebuie reglementate. Și trebuie să ne gândim foarte bine dacă lăsăm acest lucru pe seama statelor naționale sau n-ar trebui totuși să avem o abordare europeană, astfel încât puterea economiei europene să fie cât mai bine sprijinită. Și vreau să vă mai spun un lucru foarte clar, domnule de Graf, nu încercați să dați dumneavoastră o, o definiție a platformei, pentru că nu o să reușiți. Platformele care sunt oferite uh, și care se tot înmulțesc de altfel sunt atât de diverse încât nu o să puteți să găsiți o definiție care să le includă pe toate ci mai bine hai să vedem în care domenii există probleme cu platformele și ce trebuie să rezolvăm pe acolo. Și, și problemele sunt foarte diverse, în funcție de cât de diverse sunt platformele. La economia colaborativă, la servicii, am constatat că există problema autonomiei uh, aparente și la motoarele de căutare, de exemplu, avem problema uh, pozițiilor dominante ale monopolurilor, ale acelor ofertanți unici. Deci eu cred că acestea sunt problemele de care trebuie să ne ocupăm în acest domeniu și deși mai am multe alte subiecte de discutat, am vrut să le punctez pe acestea. Very much, madam. And... Uh, mulțumesc foarte mult și acum doamna Calas, aveți cuvântul. Da, mulțumesc. Uh, mulțumesc pentru contribuții. M-am bucurat să aud că oamenii consideră că acest, raport, acest ton pozitiv al raportului ar trebui să rămână. În, în ce protecția consumatorilor, e se pune întrebarea dacă nu cumva afectăm economia colaborativă sau poziția consumatorilor atunci când aplicăm aceleași reguli care se aplică acum, pentru că mulți colegi au spus că numai noile instrumente pot da mai multă putere consumatorilor și încercând să le reglementăm am putea să afectăm, uh, uh, să facem mai mult rău decât bine și atât pentru consumatori cât și pentru economia digitală. Sunt de acord uh, cu declarația că digitalul are efect asupra societății în întregime, dar trebuie să, păstrăm, să ne păstrăm concentrarea, pentru că numele raportului este piața digitală unică. De aceea ar trebui să se concentreze pe economie și nu putem să ne referim la toate aspectele societății pe care digitalul le va afecta. În ce privește spectrul Cred că este foarte important să înțelegem că uh, undele radio nu se opresc la frontiere. Deci lipsa de frontiere, lipsa de, comune aici, de reguli comune aici uh, creează probleme pentru 4G uh, și pentru toate celelalte noi tehnologii. Începește serviciile ODT, cred că nu este corect să comparăm telecomurile și ODD-urile pentru că este relativ mai ușor să uh, treci de la un serviciu ODD la altul, deci de la Viber la WhatsApp, de exemplu, mai degrabă decât să treci de la uh, un operator telefonic la altul, să schimbi numărul de telefon. Sunt de acord uh, că n-ar trebui să amânăm votul, să întârziem votul, pentru că așa cum uh, au spus mulți colegi, ar trebui să fim în, în avangardă și să susținem uh, activitatea Comisiei. Și, în fine, nu susțin un text scurt, uh, ideea unui text scurt, uh, dar cred că trebuie să ne păstrăm concentrarea eh, pe de altă parte. Dacă încercăm să punem toate, de toate în el, eh, sfârșim prin a nu spune nimic și aș încheia cu ce a spus un coleg și anume că o fortăreață digitală ar, fi, ar trebui să fie ținta noastră în Europa. Mulțumesc, doamnă! Uh, există unele diferențe între uh, întreprinderile noastre, asta este evident. Sunteți din comisii diferite și aveți puncte diferite. E de înțeles. Aș putea să propun ceva care să fie acceptat de amândouă. Și anume un calendar. Uh, examinarea amendamentelor și amendamentelor de compromis 1 decembrie 2015 Uh, la uh, ședința comună. Vot în ședință comună 1 uh, decembrie și în ianuarie 2016, 121 vot la plenară. Deci vedeți că în felul acesta am putea fi cu toții de acord. E perfect și e, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru o muncă incredibilă, pentru o discuție fantastică între noi și dacă aș putea să rog pe doamna Ford, cu președinte, mulțumesc foarte mult. A fost foarte interesant să ascultăm o dezbatere în această după amiază și, cum spuneam, mulțumesc pentru toată munca dumneavoastră. Sunt de acord că ar trebui să mergem rapid către un vot înainte de Crăciun pe acest uh, calendar. O observație tehnică după ce am lucrat atât în ITRE și în, în ultimul mandat și acum la INCO. Uh, tendința a fost să avem practici de lucru oarecum diferite. Începește voturile pe compromisuri. Așadar, în Comisia INCO am avut în această dimineață compromisul pe clauza numărul 5, să zicem, și acesta se poate împărți pe o parte, două părți, trei părți. Da, în, în ITRE se folosește sistemul 5.51, 5.2, 5.3, 5.4 sau ABC, deci se încearcă să nu se împartă votul pe compromisuri. Deci dacă sunt diferențe de opinie, încercați să le concentrați în compromisuri mai scurte. Your compromises into bits to allow. Deci, uh, divizați-vă compromisurile ca să permiteți fiecărui grup să uh, și exprime opinia și să poată vota toată lumea. Pentru că cred că e important că atunci când avem atât de multe amendamente să trecem printr-un proces clar și democratic și dacă sunt diferențe să arătăm aceste diferențe la vot. Deci fiți de acord cu compromisurile, dar apoi uh, cădeți de acord și ca acestea să se manifeste în bucăți mai mici dacă există diferențe de opinie, ca să dovedim tuturor celor care urmăresc acest proces din exterior că e un proces riguros și democratic. Știu că este complicat, dorim să colaborăm cu secretariatul ca să ne asigurăm că lucrurile sunt foarte clare pentru secretariat dar cred că asta este modul cel mai bun prin care ne putem asigura că toată lumea înțelege uh, cum uh, uh, rezolvăm problema în acest Parlament. Următoarea ședință este pe 1 decembrie, când vom deschide. Mulțumesc foarte mult ce este absolut necesar. Am discutat cu Vicky problema amendamentelor de compromis, dar absolut necesară este flexibilitatea. Așadar, asta înseamnă 11A, 11B, 11C, dacă e vot pe părți sau cum o fi, dar în Comisia ITRE avem și uh, adăugiri. Uh, e vorba poate de două cuvinte la sfârșit sau o propoziție foarte scurtă. Nu e un amendament de compromis ca atare, ci o adăugire. Și putem să votăm și pe aceste lucruri. A fost o experiență excelentă în această dimineață din acest punct de vedere. Deci așteptăm flexibilitate și din partea secretariatelor noastre în pregătirea listelor de vot. Va fi mai ușor pentru noastră pentru că înțelegem că munca este incredibilă. Nu putem nici măcar să ne imaginăm cât de mare. Mulțumesc încă o dată ne revedem pe 1 decembrie în, comi- în ședința comună a celor două comisii. Mulțumesc!